Buenas tardes, colegas, señor. Bună ziua, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Deschidem ședința conferinței președinților și uh, această ședință este deschisă tuturor deputaților. Vreau să spun bun venit domnului Ivan Rompui și domnului Barroso, președintele comisiei care se află astăzi aici. Este o ședință mai mult decât interesantă, este o ședință importantă pentru că este vorba de informarea pe care o vom primi în legătură cu rezultatele Consiliului European de pe 22 și vom da în primul rând cuvântul domnului Van Rompuy, președintele Consiliului, pentru a avea acest feedback. Domnule Van Rompuy, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Comisiei Europene, doamnelor și domnilor. Ultima întâlnire a Consiliului European a fost scurtă, dar foarte eficientă. A fost o oportunitate ca liderii să acorde timp pentru definirea priorităților Uniunii în domeniul energiei. Am avut și un nou avânt pentru dosare care au fost blocate mult timp, în special în ceea ce privește evaziunea fiscală și frauda. De asemenea, în urma uh, întâlnirilor de gestiune a crizelor, suntem obișnuiți cu aceste lucruri și faptul că acum ne putem uita spre viitor este un lucru foarte bun. Mai rămân multe de făcut, dar suntem pe drumul cel bun. Să vedem întâi cu energia și felul în care afectează consumatorii noștri. De la ultimul summit al energiei din februarie 2011 s-au făcut progrese deosebite în acest domeniu. Statele membre au făcut pași importanți pentru o piață internă a energiei și alături de Consiliu, dumneavoastră ați adoptat directiva pentru eficiența energetică, care ne va ajuta să atingem acel obiectiv de 20% eficiență energetică până în 2020. În același timp, lumea s-a schimbat din februarie 2011 încoate. Încoace, așa cum a spus unul dintre liderii europeni, ne aflăm acum în mijlocul unei revoluții globale energetice. Dacă ne uităm ce se întâmplă peste Atlantic, vedem uh, ce este acolo și faptul că ne confruntăm cu resurse reduse, cu prețuri la energie în creștere și în curând Europa va fi singurul continent care va depinde în continuare de importul de energie. E clar că nu este o situație prea bună pentru noi nici pentru menajele noastre care simt uh, aceste prețuri în creștere și de aceea interesul consumatorilor a fost atât de important pentru noi și nici pentru industrie, care, uh, căreia este foarte greu să concureze cu firme străine care plătesc de două ori mai puțin electricitatea decât ele. Dacă dorim ca companiile și locurile de muncă să rămână în Europa, atunci avem nevoie de o energie durabilă și rezonabilă ca preț. Știu că aici se știe că în Europa a, această provocare este importantă pentru noi. De aceea a existat un consens deosebit care s-a reflectat în concluziile Consiliului că avem nevoie de o abordare comună și nu de 28 de abordări diferite. O abordare comună în patru puncte. În primul rând, eficiența energetică. Adoptarea, după cum spuneam, a directivei eficienței energetice a reprezentat un adevărat prim pas. Acum să vedem ce se va întâmpla cu implementarea însă. Pentru că, până la urmă, energia cea mai ieftină, curată și durabilă este cea neconsumată. În al doilea rând, crearea unei adevărate piețe unice europene a energiei. S-a insistat asupra nevoii de a face progrese deosebite pentru termenul 2020 și 2050 pentru interconectări. Mai multe state membre au nevoie de o mai bună interconectare a infrastructurilor și acest lucru se vede și în concluzii. Însă pentru aceasta, și aici este acea de-a treia prioritate pe care vreau să o prezint, e nevoie de investiții. Un trilion de euro până în 2020 pentru modernizarea infrastructurilor și pentru dezvoltare socială. Facilitatea de conectare a Europei poate juca un rol important și aceasta ne face să credem că e nevoie de un acord urgent pentru cadrul financiar multianual. Însă marea parte a investițiilor viitoare va trebui să vină din sectorul privat. Însă e nevoie de un sens de, ca investitorii noștri să știe încotro ne îndreptăm până în anul 2020. Deci avem nevoie de o politică a energiei mai previzibilă. E nevoie și de o politică mai sensibilă, așa cum am văzut uh, în votul din aprilie la Parlamentul European în ceea ce privește amendamentul backloading-ului. În ceea ce privește cadrul 2020, se fac acum consultări pe marginea cărții verzi prezentate de comisie. Consiliul a salutat această recomandare și până la sfârșitul anului vom Comisia va prezenta propuneri concrete pentru, în acest sens uh, pentru a începe lucrările în 2014 și e important să ne ocupăm de toate detaliile acestuia. A patra prioritate, diversi, diversificarea surselor de energie. Statele membre care au reușit să-și reducă dependența de un singur furnizor, sau de o singură sursă de furnizare, au văzut care sunt beneficiile acestei diversificări. Provocarea e clară pentru toți. Europa trebuie să-și exploateze potențialul energetic la maxim în domeniul energiilor regenerabile, care reprezintă și locuri de muncă, și de asemenea prin dezvoltarea unor uh, resurse noi, resurse alternative și convenționale. Și aici uh, s-ar putea uh, include și utilizarea adecvată a gazelor de șist, care ar putea face parte din mixul energetic al anumor, anumitor state membre. Comisia a fost de acord cu acest lucru și este uh, în mod explicit clar în tratat, așa că fiecare stat membru decide în legătură cu propriul mix energetic. Cu toții am fost de acord în legătură cu aceste patru priorități. Acum trebuie să se implementeze aceste hotărâri. Și iată de ce, în concluziile Consiliului, se subliniază importanța unei mai mari coordonări și nevoia de a lua decizii la nivel național cu impact asupra celorlalte țări și cer uh, președinției să transforme aceasta în acțiuni concrete la nivelul administrației. Cerem comisiei, de asemenea, să analizeze felul în care aceste măsuri vor avea impact asupra menajelor pentru ca aceste date să fie incluse în întâlnirile viitoare ședințe care sunt programate și care au legătură cu chestiunea competitivității. Am hotărât să ne întoarcem la politica energiei în luna decembrie pentru a ne asigura că se vor face progrese în implementarea acestor orientări. Cel de-al doilea punct tematic la această întâlnire a Consiliului a fost cea a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. Nu era o chestiune nouă, bineînțeles, una foarte sensibilă, cum știți, și unde progresele sunt greu de făcut. Și cu toate acestea, acest Consiliu a fost diferit. De ce? Pentru că era un moment foarte potrivit Uh, parțial din cauza scandalurilor existente în mai multe țări. Și în acest moment de consolidare fiscală, cum guvernele trebuie să ia decizii foarte grele care afectează cetățenii, evaziunea fiscală a devenit un concept uh, de-a dreptul acceptabil. Este vorba aici de încrederea contribuabililor în sistemul fiscal. Și în acest moment, sute de milioane de euro care uh, practic evadează din Europa, în sfârșit trebuie să se regăsească. Iată de ce am hotărât să aduc acest punct pe agenda Consiliului European. Evaziunea fiscală, bineînțeles, este o chestiune pe care niciun stat membru nu poate să o rezolve singur. Iată de ce această chestiune atât de sensibilă se reflectă în tratat prin nevoia de unanimitate. E clar că avem nevoie de unitate dacă dorim să câștigăm această luptă. E vorba de o problemă globală aici și doar fiind uniți la nivel european putem deveni lideri la nivel global. Încă din luna martie am discutat această chestiune și ne-am gândit la posibilitatea unui Consiliu Special pentru Evaziunea Fiscală și pentru Frauda Fiscală și pentru a face progrese după ani de zile de blocaj. De aceea mă bucur că la Consiliu s-a deblocat încă unul din aceste dosare înghețate. Într-adevăr, s-au făcut pași înainte, s-a accelerat uh, ritmul în sensul cel bun. Pot să vă spun astăzi, cu bucurie, care sunt primii pași concreți, în special patru dintre ei. În primul rând, frauda de TVA. Liderii doresc ca ministrii de finanțe să semneze până la sfârșitul lunii iunie o serie de măsuri de reacție rapidă pentru ca guvernele să evite această problemă. Este o adevărată reușită și e nevoie de acțiuni urgente și soluții pragmatice care pot fi găsite dacă există voință politică. În al doilea rând, poate știți că în urmă cu două săptămâni uh, la Consiliul um, un membru al Consiliului European a participat la Consiliul ECOFIN și acolo s-a vorbit despre lupta împotriva evaziunii fiscale. În urmă cu două săptămâni, ministrii de finanțe au acordat mandatul negociere pentru uh, taxarea economiilor după doi ani de blocaj. Și Uniunea acum poate să înceapă negocierile cu țări precum San Marino, Andorra, Elveția și așa mai departe, pentru că acestea să aplice standardele europene. Și aceasta se va face pe baza directivei revizuite a economiilor. Este un punct foarte important pentru că arată că există un consens european asupra unui text care se află în al cincilea an al negocierilor și pentru încheierea căruia am stabilit drept termen sfârșitul acestui an. Al treilea punct, care are legătură. Cu toții dorim ca Uniunea să facă eforturi pentru standarde globale de partajare a informației. Acest lucru va fi promovat la nivelul G8 și G20 și pot să vă spun că această inițiativă a unui grup de state membre care vine la momentul potrivit este acum implementată la, nivel, la nivelul Uniunii. Schimbul automat de informații există deja la nivelul Uniunii, dar acesta trebuie să fie întărit și să se extindă domeniul de aplicare. Directiva revizuivă pentru economii și pentru corporații, pentru care Comisia va face o propunere în luna iunie, va permite să avem un cadru structurat, puternic, pentru administrațiile fiscale ale statelor membre. Și cel de-al patrulea punct pe care vreau să vi-l prezint, o serie de chestiuni care au de-a face cu impozitarea companiilor. Eroziunea fiscală, șantajul fiscal și așa mai departe. Toate acestea sunt aplicate la nivel global și cu toții am fost de acord. Și aici am stabilit termen sfârșitul anului, de exemplu, pentru revizuirea a problemelor filiarelor și directiva pentru spălarea de bani. Uniunea Europeană va monitoriza progresele făcute în ceea ce privește frauda fiscală și evaziunea fiscală la Consiliul din decembrie. În sfârșit, am discutat și despre situația din Siria și am reafirmat angajamentul nostru pentru o soluție politică. Am susținut inițiativa unei conferințe internaționale care să se bazeze pe principiile de la Geneva din 2012 și aceasta pentru a continua procesul politic. Miniștrii noștri vor pregăti conferința și vor hotărâ regimul de sancțiuni care va expira la 1 iunie. Ieri, la Consiliul Afacerilor Externe s-a reiterat dorința unei soluții politice și s-a salutat inițiativa unei conferințe internaționale. Consiliul a extins pentru încă 12 luni toate măsurile restrictive, cu excepția embargoului de arme. La acest punct s-au impus o serie de condiții care vor marca măsurile naționale. Statele membre nu vor continua cu furnizarea de echipamente fără acordul Uniunii și s-a hotărât că acest lucru să se facă în continuare până în 2013, după care va uh, exista un raport de informare pe baza principiilor întâlnirii de la Geneva. Iată deci, uh, dragi colegi, uh, multe lucruri s-au întâmplat la Consiliu, s-au stabilit multe termene și toate acestea au loc exact cu un, un an înainte alegerilor europene. Iată de ce e important ca noi toți să fim atenți la ce se întâmplă în Uniune. Înainte de a încheia, aș vrea să mai împărtășesc cu dumneavoastră o chestiune. O chestiune care a fost ridicată și de președintele dumneavoastră și anume șomajul în rândul tinerilor. La întâlnirea din iunie, acesta va fi un punct important pe agenda noastră. Consiliul din iunie va fi o oportunitate pentru a mobiliza eforturile la toate nivelurile cu un obiectiv comun, acela de a oferi tinerilor garanțiile necesare că vor fi fie în formare, în uh, educare sau vor avea de lucru. Acest lucru s-a reflectat în recomandările Consiliului care au fost adoptate pe 22 aprilie. În ultimele zile, mai multe state membre au anunțat că vor pregăti idei pentru promovarea joburilor pentru tineri și pentru perspective mai bune pentru acestea. Iată un lucru pe care îl salutăm. Vineri am trimis o scrisoare membrilor Consiliului European, invitându-i să avem un schimb de părări și să pregătim Consiliul din iunie. În scrisoarea mea am cerut de asemenea partenerilor sociali să coopereze cu noi înaintea Consiliului din iunie. Consiliul European are drept prioritate șomajul pentru tineri și promovarea locurilor de muncă și a prosperității. Iată acea inițiativă de 6 milioane de euro pentru garanții pentru tineri pe care o cunoaștem cu toții și care a fost promovată. Trebuie să ne asigurăm însă că această inițiativă să fie operațională până la 1 ianuarie 2014. Împreună cu Consiliul și cu susținerea Parlamentului European o vom putea face. Trebuie să fim la înălțimea așteptărilor milioanelor de tineri care așteaptă acțiune politică din partea noastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte unos cuantos compromisos. Câteva angajamente manifestate înainte de sfârșitul anului și acum să vedem ce ne va spune domnul președinte al Comisiei, domnul Barroso, și ne va prezenta versiunea sa a faptelor, să spun așa. Vă dau cuvântul, domnule Barroso. Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Acest uh, Consiliul European a fost foarte mult axat pe aspecte economice și a fost uh, diferit de uh, cele precedente. Aspectele pe care le-am discutat au totuși un impact foarte mare asupra provocărilor actuale. Este important să știm că ne uh, axăm pe direcția cea bună, direcția cea bună în termen de politică energetică, ceea ce înseamnă că facem pași pentru o piață europeană mai integrată, mai prietenoasă cu consumatorii, uh, bazată pe un mix energetic mai sustenabil. De asemenea, atunci când vorbim despre mm, fraudele fiscale, despre evaziunea fiscală, a fi pe uh, calea cea bună înseamnă de a mm, încuraja colaborarea între statele membre și între țări, uh, țările terțe, pentru a mm, contribui împreună la redresarea economică mi-aș fi dorit ca în anumite locuri aceste concluzii ale Consiliului să fie mai precise și mai ambițioase, însă s-au făcut progrese pe ambele domenii. Și acum trebuie să venim cu acțiuni concrete, să impulsionăm uh, aceste propuneri care se află pe masa discuțiilor și să aplicăm ceea ce s-a decis. Doamnelor și domnilor, la dezbaterea privind energia din Consiliul European am uh, vorbit despre harta internațională a energiei. Este un moment plin de provocări pentru Uniunea Europeană. Diferențele între prețurile la energie, precum și condițiile de piață din Europa, arată și cer o acțiune europeană mai puternică în acest domeniu crucial, crucial pentru concurenții noștri, crucial pentru creștere. Dacă mai era nevoie de o reamintire a importanței uh, finalizării pieței interne a energiei, iată. Dacă mai era nevoie de o stimulare pentru a considera energia ca un element chei al competitivității noastre, comparația cu evoluțiile din exteriorul Europei ar trebui să fie suficientă. Haideți să vă dau un exemplu. În 2012, prețurile la gaze erau în uh, Statele Unite de patru ori uh, mai mici decât în Europa. De asemenea, la electricitate, Uniunea Europeană este de două ori mai scumpă decât uh, SUA. Resursele globale sunt din ce în ce mai mici și trebuie să găsim o soluție. Nu trebuie să ne resemnăm la situația actuală. Ne putem adapta la ea cu condiția să existe voință politică. Ca urmare, salut uh, sprijinul general din Consiliul European pentru acel scenariu așa numit fără regrete, cu aplicarea unor decizii corecte de politică acum pentru ca uh, să creăm condițiile adecvate pentru viitor. Asta înseamnă progrese în cinci domeniu. Primul, finalizarea pieței interne a energiei, prin depășirea obstacolelor care au mai rămas și prin crearea unui mediu corect pentru companiile din acest domeniu și pentru consumator. Investiții în uh, inovație și în uh, infrastructura de interconectare. Apoi, asigurarea unei eficiențe energetice crescute. Exploatarea resurselor regenerabile într-un mod uh, mai eficient din punct de vedere al costurilor. Diversificarea aprovizionării prin um, utilizarea de noi surse internaționale. Ca urmare, putem să spunem că ne îndreptăm către o așa numită comunitate europeană a energiei, pentru că chiar dacă statele membre au mixuri energetice diferite, putem să facem foarte multe împreună, în calitate de Uniune. Este vorba despre comparații, despre securitatea energetică și despre sustenabilitate și, bineînțeles, și despre credibilitatea noastră în fața provocărilor cu care ne confruntăm. Nu trebuie să vă reamintesc care sunt provocările legate de mecanismul de interconectare a Europei uh, în cadrul discuțiilor privind cadrul cadrul financiar multianual și în cadrul discuțiilor legate de sumele alocate pentru energie. Trebuie să se susțină viabilitatea acestor programe, pentru că testul real nu este cel al concluziilor uh, Consiliului European, ci cel al implementării. Atunci când avem o propunere pe masă, trebuie să ne asigurăm că ea este implementată, că acționăm cu curaj și în mod consecvent. Doamnelor și domnilor, Lupta împotriva fraudelor fiscale și a evaziunii fiscale s-a aflat de asemenea uh, pe agenda Consiliului European și salut uh, sprijinul Parlamentului European și al Consiliului European în acest domeniu. Știm care sunt efectele dăunătoare uh, și știm ce este de făcut. Majoritatea propunerilor necesare s-au aflat deja pe masa de discuții de ceva vreme. Propunerea Comisiei din 2008 um, de uh, revizuire și de îmbunătățire revizuire a directivei privind impozitarea veniturilor din economii. De asemenea, am avut o propunere privind relațiile cu țările terțe. Am făcut un plan de acțiuni. În decembrie am făcut recomandări privind um, eh, paradisurile fiscale și privind uh, planificarea fiscală agresivă. Sunt toate toate aceste propuneri însă nu s-au dovedit suficient de convingătoare pentru a aduce statele membre la niște, membre la niște concluzii decisive. Acum însă suntem într-un nou moment oportun. În primul rând, prin intermediul unor uh, exemple negative aduse în atenția publicului de către mass media. Și cred că trebuie să acționăm acum, în acest moment, profitând de acest moment. Concluziile Consiliului European vorbesc despre prioritatea care trebuie să fie acordată schimbului automat de date. Uh, extinderea acestui schimb la toate tipurile de venit, precum și promovarea uh, standardelor acestui schimb la, ca standard internațional. Totuși, Comisia regretă că nu s-a ajuns la un acord privind niște termene clare pentru introducerea completă a unui schimb automat de date în cadrul Uniunii Europene vom prezenta o ultimă propunere pentru a completa uh, domeniul de aplicare al acestui schimb automat de informații până la sfârșitul uh, uh, lunii iunie. Într-un final, avem mandat pentru a negocia cu Elveția, Liechtenstein, Monaco, Andorra și San Marino. Și trebuie să demarăm aceste negocieri într-un mod cât mai intens. De asemenea, sperăm că mm, Consiliul European va reuși să obțină adoptarea uh, directivei privind impozitarea veniturilor din economii până la sfârșitul acestui an. Evaziunea fiscală este o problematică mondială, așadar uh, um, Comisia Europeană mm, și Uniunea Europeană își va dubla eforturile pentru a promova adevărate standarde internaționale în acest domeniu. În uh, cadrul G8, G20 și OCDE. Schimbul automat de date trebuie să, fie, trebuie să devină un adevărat standard internațional. Mai sunt și alte aspecte pe care nu o să le detaliez astăzi și care sunt importante în această abordare a evaziunii fiscale și a combaterii fraudelor fiscale, ca să nu mai vorbim despre planificarea fiscală agresivă. Pentru a, vedea, pentru a avea o abordare internațională de succes, trebuie de asemenea să abordăm și uh, transparența la nivelul companiilor, transparența fiscală uh, la nivelul operatorilor economici. Problemele în Uniunea Europeană în acest domeniu sunt următoare. Dacă ne dorim să fim eficienți și la nivel intern și la nivel extern, nu avem altă alternativă decât să mergem până la capăt împreună, bazându-ne pe cadrul comun european. nu putem să fim credibili și nu putem să avem succes dacă nu acționăm într-un mod coerent. Și trebuie să utilizăm abordarea comunitară aici, pentru că altfel se vor strecura erori politicile noastre trebuie să se axeze cu toate, să se axeze toate pe promovarea ocupării și pe combaterea șomajului și iarăși cred că este un moment oportun și uh, știu că această, um, acest subiect se va discuta și în Consiliul din iunie și mă bucur că el se află pe, uh, că este atât de important în agenda noastră de lucru. De asemenea, uh, nu trebuie să uităm de importanța lumii uh, digitale, despre importanța economiei verzi, uh, care sunt surse de noi locuri de muncă. Politicile comunitare și politicile statelor membre trebuie să fie catalizatoare în acest proces. Actorii privați și publici trebuie să se implice împreună, trebuie să mobilizăm resursele și instrumentele financiare la nivel european, inclusiv Banca Europeană de Investiții și să mobilizăm astfel de resurse și la nivel național de fiecare dată când este posibil. Trebuie să punem la dispoziția antreprenorilor, lucrătorilor și uh, uh comunităților uh, locale fonduri care, prin care să poată să fie încurajate noi, crearea de noi locuri de muncă ceea ce va readuce creșterea economică. În ultimii ani, um, Comisia Europeană a pus um, combaterea șomajului tinerilor uh, în topul priorităților uh, sale. Comisia a adoptat pe 5 decembrie 2012 un pachet uh, privind um, combaterea șomajului printre tineri cu o garanție care să permită tinerilor între 18 și 25 de ani să beneficieze de șanse bune de educație, de ucenicie, de stagii. Comisia a reacționat uh, foarte prompt, transformând această inițiativă în uh, favoarea tinerilor în realitate, folosind uh, un fond de 6 miliarde de euro în acest sens. Trebuie să vă reamintesc că această inițiativă nu a fost încă aprobată și Comisia este preocupată de diluarea nivelului de ambiție a propunerii originale. De asemenea, Comisia dorește alocarea de fonduri substanțiale din Fondul Social European și din alte fonduri în cadrul semestrului european și în cadrul recomandărilor pe care le veți publica mâine pentru statele membre, trebuie să ne asigurăm că șomajul printre tineri este abordat uh, la justa sa importanță. Strategiile pentru ocuparea tinerilor uh, fac parte integrantă din uh, programele noastre pentru uh, încurajarea creării de locuri de muncă și pentru regăsirea creșterii economice. Doamnelor și domnilor, cetățenii noștri au așteptări legitime de la instituțiile europene și de la liderii europeni pentru ca aceștia să folosească toate mijloacele necesare pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă Europa. Este rândul nostru să continuăm pe acest drum și să ne accelerăm uh, eforturile. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Și conform procedurii obișnuite la astfel de întâlniri, va, vor lua cuvântul acum cinci domni și trei doamne, colegi de noștri care vorbesc în numele grupurilor politice. Deci sunt purtători de cuvânt ai grupurilor politice. Dau cuvântul în primul rând domnului Pablo Arangel, care vorbește în numele grupului PPE și are 8 minute și jumătate la dispoziție. Monsieur, uh, Stimate domnule președinte al Parlamentului, domnilor președinți, doamnelor și domnilor, dragi colegi, săptămâna trecută Consiliul European s-a reunit pentru a discuta despre evaziunea fiscală. Este un subiect inconturnabil pentru că în fiecare an Uniunea Europeană pierde peste 1000 de miliarde de euro. În comparație cu alte cheltuieli anuale pentru sănătate, învățământ, securitate, această sumă este impresionantă. Unii observă o lipsă de rezultate după întâlnirea de săptămâna trecută. Consideră că s-a rămas doar la vorbe, dar nu s-au prevăzut fapte și nu se înșală în totalitate, pentru că Uniunea Europeană are nevoie de rezultate tangibile și aceste rezultate le putem obține împreună dacă există un adevărat leadership european. Să vorbim puțin despre paradisurile fiscale. În lume, conform estimării FMI, paradisurile fiscale reunesc aproximativ 40.000 de miliarde de euro. Și cea mai mare parte din această sumă se află în Europa, sau dacă nu direct în Europa, cel puțin uh, în uh, teritorii dependente. Iată incoerența. Gândiți-vă, dacă în fiecare an am recuperat doar 20%, 20% din cât pierdem, vă dați seama cât de mult ne-am putea reduce datoriile și cu cât ar putea crește investițiile europene? Negociem Um, la fiecare cent din viitorul cadru financiar, din uh, cadrul financiar multianual, care are ca obiectiv creșterea economică. Iată de ce e nevoie urgentă de un schimb automat de informații între autoritățile fiscale ale statelor membre. Cred de asemenea că trebuie să se extindă domeniul de aplicare al directivei privind economiile. Trebuie să fim mult mai duri, mai fermi cu paradisurile fiscale. Un, un alt aspect îmi pune probleme. E vorba de distribuirea de ajutor pentru dezvoltare unor țări care primesc active europene ascunse. Și să nu uităm paradisurile fiscale europene, care beneficiază de infrastructurile europene, de pe urma pieței unice, de pe urma securității și de pe urma politicilor noastre comune. În schimb, ascund bani care ar trebui să permită să sporească valoarea adăugată europeană. Asta înseamnă că luăm de la unii pentru a da altora. Dragi colegi, trebuie să completăm piața unică, trebuie să spărim transparența, dar dacă dorim să fim logici, trebuie să mergem până la capătul acestui raționament. Am apărat pachetul celor două măsuri și pachetul celor șase măsuri. Săptămâna trecută am votat mecanismul unic de supraveghere. Am făcut toate aceste lucruri pentru a avea o uniune economică eficace și puternică, pentru a evita șocuri economice pe viitor, dar trebuie să mergem și mai departe, pentru că Uniunea Economică nu va fi una reală și eficace decât dacă abordăm în mod clar problema fiscalității europene. Pentru a ieși din criză, nu este suficient să luptăm împotriva evaziunii fiscale și împotriva paradisurilor fiscale trebuie să facem pași fermi spre un sistem fiscal european, un sistem propriu al cetățenilor europeni. Dacă nu, vom repeta erorile pe care le-am făcut cu piața unică. Toate aceste lucruri ar fi trebuit să fie rezolvate deja în 1992. Iată care este rezultatul. Acum, 20 de ani mai târziu, încă vorbim despre aceste probleme. Cetățenii noștri beneficiază de pe urmă unor libertăți garantate de Uniune, dar în momentul în care vorbim despre fix fiscalitate, este ca și cum tratatul de la Roma nu ar fi fost semnat. E nevoie de mai multă convergență în modelurile noastre economice și sociale, într-adevăr, dar e nevoie și de coordonare fiscală, poate chiar de o armonizare fiscală, pentru a avea o adevărată uniune bancară, bugetară și fiscală. Dar, în loc de a avea aceste lucruri, avem în fiecare stat membru o strategie fiscală diferită și um, impozităm capitalul uh, sau economiile, de, depozitele. Iată, pierdem coerență, timp și bani. Dragi colegi, m-am exprimat în franceză până acum pentru că uh, îl înlocuiesc pe președintele Joseph Dol. Acum permiteți-mi să mă exprim în limba mea maternă, pentru că doresc să vă vorbesc despre situația statelor care beneficiază de asistența financiară, mai ales de situația țării mele, Portugalia. Stimați domnilor președinți, dragi colegi, este evident că trebuie să ne bucurăm de progresele făcute la ultimul Consiliu European, dar este doar început, este mult mai puțin de ce avem nevoie. Uniunea Europeană trebuie să fie o uniune bancară, trebuie să luptăm împotriva evaziunii fiscale, împotriva paradisurilor fiscale, avem nevoie de cooperare și armonizare fiscală pentru a avea o piață internă reală, funcțională. Trebuie să recâștigăm încrederea în Uniunea Europeană. Dacă ar exista omogeneitate, fiscală în Uniunea Europeană sau cel puțin în zona euro, s-ar putea oferi stimulente pentru crearea de locuri de muncă și dezvoltarea economică, dar problemele legate de lipsa de transparență, lipsa de criterii ușor de înțeles, um, aduc uh, prejudicii Uniunii Europene. Și țările care primesc asistența financiară, printre care țara mea, Portugalia, trebuie să le beneficieze de derogări în ceea ce privește fiscalitatea, mai ales în ceea ce privește taxa pentru cooperare ca uh, stimulent pentru investiții din Uniunea Europeană și din afara ei. Armonizarea fiscală, consecvența fiscală, coeziunea fis uh, fiscală nu înseamnă un cadru unic care să se um, aplice în întreaga Uniune Europeană. Astăzi, țările cele mai bogate au sisteme fiscale mai favorabile decât uh, cele care se confruntă cu dificultăți. Și acestor țări le este foarte greu să um, aprobe uh, stimulente fiscale. Avem nevoie de un sistem în care derogările, excepțiile nu sunt uh, oferite doar țărilor celor mai competitive din Uniunea Europeană, ci pot fi folosite ca instrument de promovare a politicilor economice în țările care au dificultăți pentru a-și relansa economiile. Crearea unei um, uniuni fiscale pe viitor înseamnă stabilirea unor criterii consecvente în sistemele noastre fiscale. Avem nevoie de raționalitate și transparență în sistemul fiscal al Uniunii Europene și astfel vom fi în poziția de a permite țărilor care suferă cel mai mult de pe urma crizei să creeze sisteme fiscale atractive pentru a le permite să depășească deficitele cu care se confruntă. De aceea cer acum președintelui Consiliului și președintelui Comisiei, precum și instituțiilor în general, să lucreze tocmai în acest spirit, să facă reforme fiscale ambițioase în Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește taxa privind cooperarea în țările care beneficiază de asistență financiară, cum este Portugalia. Doar luptăm împotriva evaziunii fiscale, împotriva paradisurilor fiscale și schimbând sistemul fiscal în Uniunea Europeană, vom avea spațiul de manevră necesar pentru a crea un sistem european în care excepțiile și derogările sunt în serviciul regiunilor mai sărace și nu în serviciul celor mai bogate și mai competitive. Vă mulțumesc, domnule președinte. Gracias, Paulo. Eh, voy a, voy a... Mulțumesc, Paolo. Și aș vrea să-i rog pe toți colegii să respecte timpul pe care l-au la dispoziție pentru a termina la timp. Noi, socialiști, în general, suntem foarte generoși cu frații noștri creștini, dar asta nu înseamnă să abuzați de generozitatea noastră. Acum, domnul Svoboda va vorbi în numele democraților și liberalilor și are șase minute la dispoziție because Mr. Rangel spoke today, said today what we... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. De 2-3 ani tot uh, se spune acest lucru, ar trebui să avem mai mult timp pentru a explica aceste decizii. Și iată, acum avem câteva minute, mai multe minute decât acum câțiva ani. Iată, deci un progres. Domnule Van Rompuy, spuneați că întâlnirea a fost scurtă, dar eficientă. Într-adevăr, cu cât e mai scurtă, cu atât e mai eficientă și sunt de acord cu dumneavoastră, a fost uh, eficientă, dar știți că niciodată nu ești destul de eficient. Și am să vă explic de ce. Energia. De ani de zile, și nu spun eu aceasta și domnul Buzek aici poate să confirme, dorim o comunitate a energiei și din partea Consiliului n-am avut nicio reacție. Acum Consiliul în sfârșit ne-a ascultat. Foarte bine. Vorbim de piața comună a energiei, de mai multe acțiuni, iată, în sfârșit s-a făcut și asta e bine. Ieri a fost uh, recent una dintre companiile uh, energetice cele mai eficiente a explicat de ce una dintre noile fabrici se va duce în Statele Unite nu din cauza situației sociale din Europa, nu din cauza salariilor prea crescute aici, ci din cauza uh, prețurilor la energie care acolo sunt mai scăzute. Iată de ce uh, trebuie să ne gândim la aceste prețuri, în special la gaze. Și, de asemenea, și, de asemenea, la gazele de șist și la fracturare. Și sper ca Comisia să vină cu câteva propuneri care să respecte și mediul. Ceea ce este foarte important, trebuie să mergem spre eficiență energetică. Și aici vreau să vă întreb, domnule președinte, dacă știți câte luni de zile a trebuit să ne luptăm pentru a avea niște obiective obligatorii și până la urmă a trebuit să acceptăm câteva compromisuri. Încă o dată, cuvintele frumoase sunt una și acțiunea e cu totul alta. Acum, evaziune fiscală. Din câte am înțeles, S-a spus că pe baza unei directive revizuite a impozitării veniturilor se va face negocieri cu aceste țări. Nu știu dacă toată lumea a înțeles acest lucru. Și eu vă cred pe cuvânt, aceste negocieri se vor face pe baza acestei directive revizuite. Acest lucru este important, pentru că avem nevoie de toate aceste lucruri, dar avem nevoie de mult mai multe și colegii mei mai târziu probabil că vor confirma acest lucru. Avem nevoie de un acord fiscal până în 2020, avem nevoie de o monitorizare a acestor activități. Aceste lucruri sunt mai importante în ziua de astăzi, să vedem cum aceste a legislației care nu sunt utilizate în mod corect la nivel național fac ca aceste impozite să scadă la un nivel, nivel foarte scăzut. Și de asemenea paradisurile fiscale și sancțiuni care trebuie aplicate pentru cei care se îndreaptă spre aceste paradisuri. Și acum să ajung la ultimul element care este foarte important pentru noi, șomajul în rândul tinerilor. Mă bucur, domnule Van Rompuy, că ați prezentat această chestiune. Și aici sunt de acord cu domnul Barroso și sper și dumneavoastră să fiți de acord. Ceea ce vedeți dumneavoastră acum este că dintr-o dată există tot felul de măsuri. Toată lumea spune că trebuie să facem ceva. Toată lumea strigă că iată, în Germania, în Spania, în Grecia se spune trebuie să vă ajutăm. Foarte bine. Mm, și guvernul german ajută, e adevărat. 500 de mii de persoane din 3 uh, milioane care au sub 35 de ani și care sunt în șomaj. E adevărat, trebuie să găsim ceva pentru aceste persoane și o vor face, dar nu putem lăsa acest lucru pe baza deciziilor guvernelor naționale, care dintr-o dată se simt uh, uh foarte sensibile față de aceste persoane. Nu, e nevoie de politici europene și președintele Comisiei are dreptate atunci când spune că nu există acțiuni și nu se reflectă aceste lucruri în uh, buget. Nu, e nevoie de aceste uh, 6 uh, miliarde care sunt prevăzute pe această perioadă de timp. Este foarte important, dar aceasta nu salvează situația. Iată de ce cerem și acest backloading în buget. Dar aceasta nu în ciuda ceea ce se face, ci pe lângă ceea ce se face pentru că avem nevoie și de cele 5 milioane de euro pentru a susține garanțiile pentru tineret. Pentru că mm, tinerii nu își vor rezolva problemele imediat după 2015 sau 2016. Nu, trebuie să vedem ce facem și după aceea. Și știți foarte bine, și ministrii Franței, ai Germaniei au recunoscut acest lucru. E important să se conștientizeze cât de mare este problema, dar avem nevoie de o politică cu adevărat europeană. Dumneavoastră ați hotărât, am avut o propunere a Comisiei și a Parlamentului pentru garanțiile de tineret. Acum trebuie să se implementeze. Dumneavoastră ați hotărât și în legătură cu pactul de creștere. Foarte bine, avem nevoie de mai multă voință politică din partea dumneavoastră, să cereți guvernelor naționale să treacă la acțiuni, să nu facă doar declarații. Iată ce avem nevoie de la Uniunea Europeană. Și dumneavoastră și de asemenea parlamentarii europeni, dacă mergem și le prezentăm la alegeri, nu putem să le spunem tinerilor ce să le spunem, ce vă oferim. Trebuie să le oferim ceva, să le oferim o șansă în Europa, pentru că aceasta este o adevărată probă pentru noi să vedem ce putem face, cum putem face față realității și cum putem oferi oportunități tinerilor pentru a găsi locuri de muncă și a avea un viitor în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, Hanes! Acum, în numele grupului democrat și liberal, doamna Vălean, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte Van Rompuy, concluziile dumneavoastră dau impresia că și Consiliul își dă seama că politica actuală privind energia în Uniunea Europeană eșuează. Nu numai că prețurile sunt de trei ori mai mari decât în Statele Unite, dar în ciuda uh, politicii privind schimbările uh, climatice, emisiile noastre de gaze cu efect de seră au crescut aceste lucruri trebuie să se schimbă și grupul meu politic, ALDE, consideră că singura modalitate de a inversa această tendință este de a aduce mai multă claritate pentru investitori pe această piață. Atât timp cât nu, știe, nu știu care va fi cadrul uh, legislativ viitor, uh, vor continua să aibă ezitări în a investi în uh, facilitățile de interconectare a Europei, în surse regenerabile, etc. Ați spus și dumneavoastră că Uh, energia din surse regenerabile este esențială pentru Europa. Iar când vorbiți despre gaze și despre noile tehnologii, uh, uh, nu faceți decât să implicați o nouă tendință, să, să faceți aluzie la o nouă tendință, dar ar trebui să fiți mai clar aici. De unde, așadar, uh, necesitatea de a profita de această ocazie pentru a mm, face ca piața să fie mai clară pentru investitori. Din păcate am pierdut această ocazie și... De asemenea, Importanța celui de-al treilea pachet privind energia este una esențială, însă este puțin târziu uh, a fost o capodoperă a mandatului dumneavoastră trecut, domnule Barroso, și totuși, uh, chiar și astăzi, uh, vedem că acest pachet nu a fost implementat, că schema de tranzacționare a, emis- a certificatelor de emisii este un eșec și așa mai departe. Deci e foarte bine să tot avem priorități frumoase, dar ele trebuie să fie um, continuate cu acțiuni. Piața unică energetică, piața internă a energiei, de asemenea, este ceva foarte departe de realitate. Multe state membre nu au uh, transpus încă pe deplin uh, acest pachet privind energia și cred că este momentul să uh, punem mai multă presiune asupra acestor state uh, pentru finalizarea pieței interne a energiei. În concluziile dumneavoastră spuneți că uh, este nevoie de investiții în uh, infrastructuri energetice noi și inteligente pentru a putea garanta niște prețuri mai competitive la energie. Și totuși, uh, concluziile dumneavoastră nu vorbesc despre acțiunile pe care le face Consiliul uh, în ceea ce privește mecanismul de interconectare a Europei. Eu sunt raportoare pe acest dosar și știu foarte bine că de la 9,1 miliarde propuse de comisie, Consiliul a ajuns numai la 5 miliarde pentru acest mecanism. În al doilea rând, s-a intenționat să se aducă 200 de miliarde de euro de la sectorul privat, iar acum uh, Consiliul uh, plafonează utilizarea instrumentelor financiare ca uh, efect de pârghie. Uh, fără aceste finanțări este imposibil uh, să fie puse în aplicare prioritățile din concluziile dumneavoastră și de aceea sper că vă veți revizui poziția cu privire la mm, uh, finan aspectele financiare disponibile în noul cadru financiar multianual pentru um, mecanismul de interconectare a Europei. De asemenea, în concluzii, spuneți că piața joacă un rol foarte important și aici sigur că aveți sprijinul liberalilor. Totuși, dacă credeți acest lucru, atunci dacă credeți că finanțarea trebuie să vină de la piață, trebuie să sprijiniți acele instrumente care pot să asigure colectarea banilor de la piața energetică și atunci trebuie să sprijiniți uh, obligațiunile pe proiecte și uh, celelalte tipuri de instrumente financiare disponibile aici. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Hans pentru trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am uh, evocat chestiunile fiscale dar în grupul meu politic plecăm de la principiul că secretul bancar este depășit și acum putem lupta împotriva evaziunii fiscale, cel puțin vom putea pe viitor. Ceea ce vedem noi cu un ochi critic este faptul că Consiliul nu a luat măsuri care um, să nu mai permită marilor întreprinderi internaționale să scape fiscalității din țările în care își obțin beneficiile. Sunt lucruri foarte importante și încă nerezolvate, pentru că există acest dumping fiscal în Uniunea Europeană și nu mai, lucrurile nu mai pot continua așa. Domnule Van Rompuy, nu am înțeles un lucru. Ce ați spus când ați evocat termenul pentru rezolvarea uh, anumitor lucruri până la sfârșitul anului. Am înțeles că um, se vor uh, prezenta mai multe rapoarte atunci. M-ar interesa în mod deosebit să aflu care este poziția dumneavoastră în legătură cu propunerile Comisiei Econ din Parlament adică în legătură cu abordarea pe țări, care a avut un eco destul de pozitiv în Consiliu. Cum uh, se poate folosi această idee, propunerea lui Sharon Bowles de la Comisia Econ? Uh, s-a spus că ne putem baza pe două directive, cea privind transparența și cea privind contabilitatea, ar fi bine ca Consiliul și Parlamentul să ajungă la un acord în acest sens. În legătură cu energia, ați vorbit despre o revoluție energetică. Uh, punctul meu de vedere este destul de negativ. Am impresia că, din potriva, asistăm la o contrarevoluție. Domnul Pibals a prezentat multe argumente rezonabile care reprezentau jaloane în politica energetică. Mi-aduc aminte și ce, de ce a spus uh, comisarul Dimas să legătură cu eforturile internaționale, internaționale la nivel energetic. Dar toate aceste eforturi sunt puse acum sub semnul întrebării de Consiliu și Comisie. Se discută despre um, subvenționarea unor noi centrale nucleare. La, acum, 40 de ani după crearea centralelor nucleare, este incredibil. Se spune de asemenea că cu cât economia e mai ieftină, cu atât funcționează mai bine economia. Se vorbește despre gazele de șist uh, și de disponibilitatea acestora la un uh, cost rezonabil. Dar am impresia că Comisia uită politica energetică rezonabilă și uh, dorește să profite de această bulă a gazelor de șist care cu siguranță uh, va dispărea până când noi vom putea face ceva serios aici în Uniunea Europeană. Uh, în acest sens. Un alt lucru trist, care nu este strâns legat de deciziile din Consiliu, ci de decizia ministrilor afacerilor externe, e vorba de Siria. Am impresia că perspectivele sunt uh, sumbre. Nu am uh, discutat prea mult în grupul meu despre aceste lucruri, dar eu una am impresia că dacă, lun- după luna august, uh, Regatul Unit intră Um, ca membru permanent în Consiliu um, alături de Rusia, dacă dorim uh, o adevărată cursă în armării în Siria, riscăm uh, să intrăm într-un război prin uh, reprezentanți în Siria cu consecințe foarte grave. Iată, avem doar trei luni până în luna august să vedem ce facem cu acest embargo pentru a evita livrarea de arme și deci acest scenariu. Sper că doamna Cathy Ashton și ministrii afacerilor externe vor uh, acționa rapid pentru a nu permite această evoluție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Harms. Câteodată sunt criticați pentru că întrerup uh, la jumătatea discursului sau la jumătatea frazei. Dar problema cu germana e că frazele se lungesc nespus de mult pentru că verbul apare abia la sfârșit. Uh, și dumneavoastră profitați de acest lucru ca să nu vă întrerupem. Acum dau cuvântul domnului Calanan pentru trei minute în numele grupului uh, conservatorilor și reformiștilor europeni. Da, noi, din păcate, nu avem verbul la sfârșitul frazei, domnule președinte, ca un bun spaniol. Da, un sondaj recent în circunscripția mea a arătat că prima îngrijorare a cetățenilor este prețul uh, înalt la energie. Și iată, am avut reacții similare peste tot și nu e surprinzător dacă vedem că din 2005 costurile la electricitate pentru oameni au crescut în Japonia cu 1%, în Statele Unite cu 5%, în Uniunea Europeană cu 29% și în Marea Britanie cu 18%. Deci, uh, iată, așa cum spunea domnul Van Rompuy, avem nevoie de o schimbare și o decizie pentru a avea un adevărat capital politic în acest domeniu. Iată de ce celălalt obiectiv al Consiliului, uh, diversificarea surselor de energie, eficiența energetică, toate acestea pot fi uh, obținute prin legislație și prin implementarea acestora și nu prin obiective arbitrare și prin măsuri uh, universale pentru toată lumea, pentru că până la urmă obiectivele arbitrare care au fost uh, inventate n-au ținut cont de crizele energetice din Europa și uh, nu s-au găsit uh, soluții alternative. O bună parte a legislației în acest domeniu va fi hotărâtă de următorul uh, Parlament, de uh, următoarea comisie și probabil după ce domnul Van Rompuy va părăsi postul său. Așa că astăzi reacțiile sunt uh, unele de panică față de prețul energiei pe viitor. La conferința de presă a Consiliului se pare că majoritatea jurnaliștilor vreau să vorbească doar despre petrol, dar despre ulei în engleză nu despre petrol, ci despre uleiul de măsline. Și iată un lucru interesant. În acest uh, sens, uh, Comisia a greșit pentru că a impus uh, un, o interdicție de, prin comisarul Cioloș. Și cred că aceasta arată care este mentalitatea instituțiilor europene și practic nu există niciun fel de încredere nici măcar în cetățenii europeni care să decidă ei cum vor să consume uleiul de măsline în restaurante, dacă să fie îmbuteliat sau nu. Și uh, iată, acesta a fost rezultatul grupurilor uh, de lobby foarte puternice. S-a vorbit de asemenea despre evaziunea fiscală și măsurile de luptă împotriva acesteia n-ar trebui să fie pretextul pentru armonizarea impozitelor și a taxelor. Nu, pentru că Uniunea Europeană trebuie să-și mențină competitivitatea, altfel lucrurile s-ar înrăutăți și mai mult. Iată de ce m-a îngrijorat foarte mult să văd comentariile domnului Schulz după întâlnirea Consiliului de săptămâna trecută. Însul spunea că avem uh, uh, o concurență fiscală în europeană și acest lucru nu este rezonabil și că ar trebui să existe o armonizare și că comisarul Smeta este pe cale de a face o astfel de propunere. Sper să fi greșit, domnul Schulz, sper să nu fi citat bine acest citat și sper, domnule comisar, să nu promovați armonizare fiscală în așa fel încât uh, să puneți capăt uh, concurenței fiscale și să permiteți în felul acesta țări, țărilor precum Irlanda să se recupereze. Și poate, uh, din punctul meu de vedere, pot să vă spun că o introducere la un nivel minim fiscal ar fi o adevărată greșeală pentru că într-o democrație acesta este un drept și nimeni nu ne poate obliga să ajungem la impozitele care se practică în Franța. Am văzut cât de dezastroasă este politica președintelui Holland și ce rezultate a avut acolo. Mulțumesc! Și acum am să dau cuvântul colegilor în numele grupului Europei Libertății și Democrației, domnul Speroni, două minute și jumătate. Sau ar trebui să vorbească două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste concluzii ale Consiliului par să fie propuneri, uh, nu decizii efective, așa că rămâne de văzut dacă și când vor fi cu adevărat puse în practică. În Uniunea Europeană lipsește implicarea cetățenilor. Se depășește în continuu voința populară, cu excepția alegerilor odată la cinci ani. Acest lucru nu poate avea repercusiuni pozitive. Și cetățenii s-au săturat de um, aceste tendințe unii apreciază zona Schengen, moneda unică și așa mai departe, alții mai puțin, dar sunt realități. Nu sunt decizii luate de sus în mod birocratic. Nu prin decizii birocratice și luate de sus se va recâștiga încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. Trebuie să le permitem cetățenilor să participe mai mult Trebuie să dăm dovadă de curajul care ne-a lipsit până acum, să nu-i mai considerăm subiecti pasivi. Trebuie să supunem referendumului, așa cum se întâmplă în Elveția, de exemplu, uh, Elveția care iese mult mai bine din criză, poate pentru că nu e în Uniunea Europeană, poate pentru că nu are moneda euro sau poate pentru că um, are um, impozite mult mai mici decât în țările Uniunii Europene. Deci să supunem referendumului elementele pe care se bazează Uniunea, începând cu moneda euro, pentru a primi aprobarea sau respingerea celor care uh, sunt adevărații proprietari ai um, subsidiarității, ai uh, suveranității, mă scuzați, cetățenii. Iată ce cere Liga Nord, ce cere grupul nostru, ce cetățenii Uniunii pentru a trăi o democrație adevărată. Mulțumesc, domnului Speroni. Acum, în numele stângii unitare, doamna Țimar, două minute și jumătate. Herr Barroso, Sie haben vorhin gesagt, dass es wichtig wäre zu wissen, ob die... Mulțumesc. Domnule Barroso, ați spus uh, mai devreme că este important să știm dacă deciziile luate uh, merg în direcția cea bună. Dumneavoastră implicați că așa este cazul. De unde? Întrebarea mea. Cred că mm, s-a întrevăzut o schimbare de paradigmă în reuniunea Consiliului European și acest lucru se vede și în prima propoziție din aceste concluzii. Se spune că trebuie să fie făcute toate eforturile necesare pentru a mm, uh, încuraja creșterea economică și competitivitatea și uh, știu că nu este deloc anodin. Într-adevăr, Este vorba despre exigențele din ce ce mai crescute în uh, domeniul ecologic, este vorba despre uh, problemele de ordin social care cresc și ele și asta nu face decât să ne afecteze competitivitatea la nivel internațional. Consiliul ar fi trebuit mai degrabă să se axeze pe um, aceste probleme ecologice și nu a ales să facă asta, n-a vorbit deloc despre, um, se, despre sărăcia energetică a populației. Avem cel puțin 50 de milioane de persoane în Uniunea Europeană care nu au suficienți bani pentru a-și plăti factura de energie, pentru a putea găti, pentru a, putea se, pentru a se putea încălzi. Iată problema esențială. Uh, S-a vorbit despre eficiența energetică, despre securitatea aprovizionării, dar toate acestea merg într-o direcție care nu îi ajută niciun fel pe cetățeni. Cetățenii au alte probleme, au nevoie de anumite lucruri. Uh, le este mm, frică de uh, problemele uh, mm, care afectează mediul, le este frică de sărăcie și atunci întrebarea care se pune este cine produce energie, cum și care sunt clienții, pentru că tot restul decurge din aceste constatări. Și așa vom vedea dacă Uniunea Europeană își propune cu adevărat să respecte strategia de sustenabilitate energetică, dar din păcate toate aceste lucruri au fost ignorate complet. Orientările care au fost stabilite merg în uh, direcția contrarie. Uh, mai sunt și uh, aspecte legate de transporturi, de producția regională, securitatea aprovizionării cu energie și mai ales securitatea din punctul de vedere al cetățenilor. Acum, în ceea ce privește politica fiscală, evaziunea fiscală, paradisurile fiscale, este bine că se fac eforturi în acest sens, dar am văzut că ele nu sunt suficiente. Uh, este de dorit ca cei care au situațiile cele mai avantajoase să participe și ei la masa negocierilor și să înceapă să facă eforturi. Ați mai vorbit, domnule Barroso, și de șomajul în rândul tinerilor. Și ați uh, constatat uh, în procesul de negociere legislativă o diluare a exigențelor din proiectul inițial al Comisiei. Știm foarte clar și noi că cele 6 miliarde nu sunt suficiente și avem nevoie de cel puțin 21 de miliarde. Mulțumesc. Acum ia cuvântul domnul Van der Stup uh, în numele neafiliaților și în felul acesta încheiem această rundă a portătorilor de cuvânt a grupurilor politice. Vă rog, domnule Van der Stup. de Mulțumesc. Aș dori să vorbesc despre salariile funcționarilor europeni, domnule președinte al Comisiei. După cum uh, a spus, uh, după cum s-a spus, uh, sprijinul cetățenilor față de Uniunea Europeană este foarte scăzut în momentul de față. Vă voi spune de ce oamenii s-au săturat de ce se întâmplă la Bruxelles de ce s-au săturat de decizii în domeniul bugetar. Pentru că um, o armată de oameni uh, aici la Bruxelles nu oferă niciun avantaj cetățenilor de rând. Putem uh, adăuga aici șomajul. Uh, trebuie să continuăm să luăm măsuri pentru a lupta împotriva șomajului, dar aici la Bruxelles avem zeci de mii de funcționari uh, angajați și o mulțime de funcționari aici la Bruxelles câștigă mai mult decât uh, prim-ministrul țărilor de jos. L-am pus de mai multe ori întrebări scrise în acest sens uh, și de fiecare dată Comisia m-a transpus răspunsuri uh, evazive ministrul afacerilor externe din țările de jos a constatat că pe mai mult de 3.000 de funcționari europeani, europeni câștigă mai mult decât primul ministru al țării mele. La aceste salarii se adaugă o serie de alocații și poate chiar 10.000 de funcționari, uh, dacă adăugăm alocațiile, uh, câștigă mai mult uh, decât primul nostru ministru. Doresc să vă întreb dacă puteți confirma că Comisia a transmis uh, aceste informații ministrului Timmermans. Câți funcționari din Comisia Europeană câștigă mai mult de 144.000 de euro pe an? Dacă se, țin, se mm, include în calcul și alocațiile pe care le primesc. Întreb, cred că trebuie să se poată da răspuns la această întrebare. Cetățenii au dreptul la un răspuns în legătură cu acest subiect. Vă rog să îmi răspundeți. Eh, președinte la Comisiune, luego... Mulțumesc. Am să dau cuvântul acum Comisiei, după aceea președintelui Consiliului și după aceea vom avea din nou intervenții din sală din grupurile politice, dar vom începe în ordine inversă, de la grupurile mici la cele mari. Domnul Barroso, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să răspund în primul rând uh, întrebărilor care erau pe ordine de zi, și anume cele două teme discutate la Consiliul European. Nu au fost singure, ci au fost și alte teme discutate. Și aș putea să vă răspund în scris, dacă doriți, uh, la toate întrebările pe care le veți prezenta Comisiei. Temele prezentate, impozitarea și evaziunea fiscală, toate acestea a, sunt foarte importante și am să răspund pe scurt la întrebările dumneavoastră. Referitor la comentariile doamnei Harms și Zimmer, nu sunt de acord că ar fi o schimbare de paradigmă aici. Nu cred că renunțăm la angajamentul nostru de durabilitate. Trebuie să recunoaștem însă că s-au făcut schimbări uh, la nivel internațional din punct de vedere al energiei. Și ar trebui să ținem cont de acest lucru în politicile noastre de astăzi. S-a discutat la Consiliu despre această temă. Și harta energetică de astăzi nu mai este aceeași ca cea existentă în urmă cu 6-7 ani. Și cu toate acestea, Comisia susține tot ce s-a propus uh, din punct de vedere al politicilor energetice și de climă și cred că nu trebuie să renunțăm la acest lucru, la acest uh, rol de lider la nivel global pentru a lupta împotriva schimbării climatice. În același timp, trebuie să vedem care sunt noile constrângeri la nivel internațional din punct de vedere al competitivității. Exploatarea noilor resurse, în special boomul gazului de șist uh, în Statele Unite, a avut un impact deosebit pe piețele globale și un impact uh, asupra diferențialului prețului la energie. În același timp, în Europa, nivelul de investiții a fost scăzut din cauza crizei financiare. Accidentul de la Fukushima a avut și el un impact deosebit asupra prețului la energie în anumite state membre și, bineînțeles, și în uh, măsurile care au fost luate de anumite state membre. Există și un alt element, și anume piața internă care nu este terminată și care este o vulnerabilitate a noastră, în special pentru anumite state membre, lucru care duce la o fragmentare și nu integrare. Iată deci probleme foarte mari și Consiliul a făcut în prezentarea sa inițială, a subliniat faptul că nu trebuie să ne resemnăm că trebuie să se ia măsuri la nivel european, să se termine de realizat piața internă, să se crească eficiența energetică și am promovat ideea că dacă există în Statele Unite o revoluție a gazelor de șist, atunci ar trebui să avem în Uniunea Europeană o revoluție a eficienței energetice. Acest lucru este într-adevăr compatibil cu agenda noastră de durabilitate. Și mai multe investiții în energii regenerabile și să vorbim cu o singură voce la nivel internațional. Iată câteva din propunerile făcute. Salut faptul că Consiliul European a recunoscut rolul cheie al cadrului de politici pentru climă și energie pe anul 2013 pentru a promova investițiile și intenția Consiliului European de a analiza opțiunile politice în martie 2013, ținând cont de propunerile Comisiei. De asemenea, Parlamentul European își va duce o contribuție importantă care va fi salutată în acest domeniu. Discutăm acum despre politicile și cadrul de politici de după 2020. Și atunci când discutăm acest lucru cu industria întreagă din Europa, ei ne cer o mai mare previzibilitate a investițiilor lor. De aceea trebuie să vedem cum putem potrivi toate aceste elemente ale acestui puzzle, durabilitate, um, competitivitate și asigurarea aprovizionării să vorbim și despre gazele de șist pentru a evita neînțelegeri de orice fel. După cum știți, statele membre sunt responsabile de mixul lor energetic, indiferent că e vorba de explorare prospectivă sau o producție de gaze de șist. Principiul acesta rămâne în picioare. În același timp, considerăm că statele membre ar trebui să se asigure că se îndeplinesc um, cerințele referitoare, de exemplu, la um, mediu și la siguranța, uh, siguranța în general. Toate acestea la nivel european, asigurând și publicul larg uh, că standardele de mediu și de securitate se asigură. Avem nevoie de un nivel de egalitate la fel pentru toată lumea și pentru aceasta Comisia poate asigura un cadru pentru extracția gazelor de șist, un lucru care va fi propus până la sfârșitul acestui an. Toate propunerile vor fi analizate cu foarte mare atenție printr-un proces de consultare cu toți actorii implicați, statele membre, industria și societatea civilă. Iată informația pe care vreau să vă dau în această privință. Deci paradigma nu se schimbă, sau cel puțin așa am interpretat eu concluziile Consiliului European, pentru că am participat uh, și la discuțiile lor. Dar este adevărat că s-a accentuat importanța competitivității. Dar n-ar trebui să considerăm că această presiune asupra competitivității care se înregistrează acum este împotriva sistemului nostru. Pentru că avem și noi date în ceea ce privește competitivitatea economică a Europei în noul context global. Acestea sunt comentarii generale, restul întrebărilor au fost în majoritate adresate domnului Van Rompuy. Dar uh, vreau să mă refer acum la comentariul uh, referitor la o mai mare coerență europeană. Vreau să spun că uh, domnul Larangel, mm, domnule Larangel că nu propuneam o uniformizare, o armonizare, pentru că acest lucru, bineînțeles, nu este de dorit. Putem avea sisteme fiscale diferite în Europa, dar avem nevoie de uh, instrumente la nivel european atunci când e vorba de evaziune fiscală și avem nevoie de eliminarea politicilor de planificare fiscală agresivă. Iată de ce avem nevoie de mai mare coerență, spunea domnul Rangel, da, sunt de acord, dar nu o uniformizare care să ne aducă alte probleme. Și referitor la îngrijorările exprimate față de regiunile cele mai sărace și cele mai afectate de criză în ziua de astăzi. Acest lucru este un punct important pentru noi care se reflectă în, uh, în drumarul pentru fiecare stat membru pe care l-am redactat și unde există posibilități clare de stimulente fiscale pentru regiunile și statele cele mai vulnerabile, lucru care va fi confirmat în uh, noua procedură revizuită, pentru că este doar o chestiune de justiție. Vroiam să subliniez aici uh, elementele prezentate de domnul Van Rompuy și de mine și acum referitor la tema prezentată de domnul Svoboda la șomajul în rândul tinerilor. Într-adevăr, există o proliferare a inițiativelor pe această temă și uh, le salut. Este un element foarte bun faptul că uh, capitalurile din Europa care nu își luaseră angajamentul în acest sens, acum s-au implicat în mod activ. Și nu e vorba doar de angajamentul politic pe care îl aduc, ci și de experiența și expertiza lor. În Germania, de exemplu, există o expertiză foarte mare, în special după unificarea Germaniei în acest domeniu, așa că nu pot decât să salut faptul că toate aceste idei acum sunt puse cap la cap și pot fi aduse la nivelul cooperării interguvernamentale pentru a ajuta țările care au cea mai mare nevoie. Însă aceasta n-ar trebui să se facă în detrimentul angajamentelor europene și a abordării comunitare. Acesta este elementul important și am să vă dau un singur exemplu. În 2011, Comisia Europeană a propus în regulamentul Fondului Social European și în politica de garanții a acesteia să existe un instrument de finanțare complementară. Acest lucru a fost respins de Consiliu din cauza opoziției a patru state membre, Germania, Danemarca, Suedia și Marea Britanie. Aceasta s-a întâmplat în ianuarie 2013. Acum însă este acest, această nouă idee care este foarte asemănătoare și anume aceea de a garanta instrumentele europene. Foarte bine, dar ar fi fost bine dacă am fi adoptat-o mai devreme pentru a avea aceste garanții la nivel european. Iată, ce trebuie să subliniem de fiecare dată. Și am să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Proliferarea noilor inițiative atunci când uh, inițiativele existente nu se implementează nu este una credibilă. E un lucru care trebuie să-l spunem cu claritate. Așa că Comisia Europeană trebuie să insiste pe importanța implementării deciziilor luate, cum ar fi, de exemplu, acel, acea schemă de garanții pentru tineri o schemă care a fost adoptată rapid la propunerea Comisiei și care a fost susținută puternic de Parlamentul European. Dar iată, întâi să implementăm ceea ce adoptăm. Acesta este un punct important al credibilității unor europene și aici pot să accept anumite critici care ne sunt făcute, pentru că de multe ori luăm decizii, dar după aceea procesul de implementare uh, rămâne în urmă. Și până la urmă cetățenii nu văd cum se traduc în fapte aceste decizii luate la nivelul cel mai înalt în viața lor de zi cu zi. Și cred că în acest sens ce s-a întâmplat la Consiliul European a înregistrat câteva pro progrese. Acum trebuie să construim pe marginea acestui consens pentru ca până la Consiliul din iunie să ajungem la decizii importante pentru agenda noastră de creștere și locuri de muncă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum am să dau cuvântul domnului Ivan Rompui în calitate de președinte al Consiliului. Vă rog, domnule Van Rompui. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am pus pe agenda Consiliului două teme, energia și fiscalitatea, care sunt două teme în care competențele naționale rămân foarte importante. În cazul energiei, așa numitul mix energetic, uh, ține de competență națională la fiscalitate, în majoritatea cazurilor, dacă nu cumva în toate cazurile, există regula unanimității. În așa fel încât atunci când vorbim de aceste două teme, suntem cumva defavorizați pentru că majoritatea competențelor rămân la nivel național. În același timp, suntem conștienți că nu putem rezolva problema evaziunii și a fraudei fiscale, că nu putem rezolva diferențele dintre statele membre cu privire la prețurile la energie, aprovizionare, deci nu le putem rezolva numai la nivel național. Suntem așadar conștienți de importanța nivelului european, dar în același timp suntem um, defavorizați de repartizarea competențelor. Aceasta ar fi o primă observație. A doua, în ciuda faptului că mulți dintre dumneavoastră au insistat pe necesitatea unor acțiuni întărite la nivel european, trebuie să ne dăm seama și cred că dumneavoastră vă dați seama, dar vreau să vă reamintesc că uh, chiar înainte de criza financiară existau foarte multe divergențe între statele membre și mă gândesc acum la frauda și la evaziunea fiscală. Când mă uit la cifrele care arată amploarea economiei paralele, a economiei gri, ei bine, aceste cifre sunt foarte diferite între statele membre. Putem să atacăm această problemă la nivel european, dar asta nu împiedică în niciun fel uh, luarea de măsuri la nivel național într-un mod mult mai incisiv și cu rezultate care în anumite state pot fi spectaculoase. Așadar, chiar dacă suntem conștienți de importanța nivelului european, trebuie să fim uh, și mai conștienți de importanța nivelului național. Acum, în ceea ce privește șomajul tinerilor, cu mult înainte de criza financiară, existau deja mari diferențe cu privire la nivelul șomajului printre tineri. Și și aici, acțiunea națională poate să dea rezultate. Trebuie să insistăm mai mult la, pe acțiunile la nivel național. Din nou, nu vreau să las impresia că la nivel european nu putem face nimic sau mai nimic. Vreau doar să insist asupra faptului că sunt necesare acțiuni la mai multe niveluri. A treia observație. Mă bucur că am vorbit despre frauda fiscală și despre evaziunea fiscală și unii dintre dumneavoastră vorbesc despre acest subiect deja de multă vreme, de mulți ani. De când am pus acest subiect pe agenda Consiliului European, constat că discuțiile s-au accelerat, s-au intensificat. Am ajuns la un nou uh, grad de, de intensitate a acestor discuții. Și acesta a fost și obiectivul nostru atunci când am pus acest subiect pe agenda Consiliului European. Astfel, i-am încurajat pe peniștrii de finanțe să ia mai multe inițiative și i-am încurajat și pe șefii de state și de guverne să ia decizii. Și s-au luat decizii. acum câteva luni, dacă ni s-ar fi spus că în iunie deja Comisia va pune pe masa de discuții o directivă privind schimbul automat de informații care să acopere toate tipurile de venituri. Sigur că existau deja schimburi de inițiative privind schimbul de informații legate de economii, dar acum această extindere la toate tipurile de venituri este o noutate. Și insist asupra evoluției pe care am constatat-o la acest ultim Consiliu European, sigur cu ajutorul inițiativelor miniștrilor de finanțe, dar ceea ce ne dorim noi este să nu rămână o inițiativă blocată la nivelul câtorva state, ci să fie o inițiativă la nivel european, la nivelul celor 27-28 de state membre și vom merge înainte și Comisia va face o propunere în iunie. Aveam un mandat de negociere cu Elveția nu aveam, îmi cer scuze, un mandat pentru negocierea cu Elveția și cu celelalte state, iar acum, după ani de discuții, avem un astfel de mandat. La punctul B de la punctul 10 al concluziilor, citez, ținând cont de cele de mai sus și luând notă de consensul privind domeniul de aplicare al directivei revizuite privind uh, impozitarea veniturilor din economii, Consiliul European a cerut ca aceasta să fie adoptată până la sfârșitul anului. Sigur că există aici o legătură, dar Consiliul poate să meargă mai departe cu revizuirea directivei privind impozitarea veniturilor pentru a se ajunge la o concluzie înainte de sfârșitul anului. Acest alineat B a fost discutat într-un mod foarte precis și spune exact ceea ce spune. Merge mult mai departe decât uh, ar bănui multă lume. Și acesta a fost blocat timp de ani de zile și acum, în sfârșit, am reușit să mergem mai departe. Unii dintre dumneavoastră au vorbit și despre propunerea de modificare a directivei privind publicarea de informații non-financiare și informații uh, privind aplicarea uh, principiului diversității de către Uh, marile grupuri și marile companii. Și aici sigur că va fi vorba despre niște raportări periodice din partea acestor companii. La bănci a mers mult mai departe de atât și asta datorită directivei CRD4. Ei bine, a mers și mai departe în ceea ce privește transparența. Aici se face referire la o directivă care se referă la aspectele non-financiare și la diversitate. Și între timp am constatat că în cadrul trialogului uh, s-a ajuns la un acord uh, asupra celelalte directive privind transparența și răspunderea. Însă, în ceea ce privește directiva pe care tocmai am citat-o și care apare în concluzii, dacă instituțiile colegiuitoare găsesc amendamente pentru a merge și mai departe pe calea transparenței, nimic nu le împiedică să facă asta și să ajungă la un consens cu Consiliul. La paradisurile fiscale, citez și nu este singur Mă refer, spune domnul președinte, mai degrabă la declarațiile primului ministru al Regatului Unit, care acum câteva săptămâni anunța o transparență crescută privind conturile din uh, uh, teritoriile care se află sub uh, protectoratul Regatului Unit și cu siguranță că acesta este un pas în uh, direcția cea bună. În toate aceste domenii am uh, reușit uh, să mm, facem progrese, să, să, să deblocăm situația. Și cel mai mare progres este schimbul automat uh, de date privind toate tipurile de venit. Asta cred că ne va asigura, va asigura un pas cu adevărat important în ceea ce privește lupta împotriva fraudelor fiscale și evaziunii fiscale. Sigur că acum trebuie să și implementăm ceea ce am, să luăm decizii și să le și implementăm în același timp. Ar însemna să ne supraestimăm. Știm oricum că ne veți controla acțiunile, dar totuși vă vom prezenta în mod regulat progresele realizate. De aceea la punctul 11 spunem că Consiliul va uh, elabora rapoarte regulate privind uh, progresele până în decembrie 2013. Deci vă vom arăta în mod regulat unde am ajuns cu implementarea propriilor noastre concluzii. Președintele Comisiei a vorbit pe larg despre sectorul energetic și nu o să mai insist și eu. O să spun doar că atunci când uh, unii spun că mecanismul de interconectare a Europei uh, beneficiază de prea puțin bani, numai 5 miliarde, întotdeauna se poate mai bine. Apoi, cei 6, cele 6 miliarde pentru uh, combaterea șomajului printre tineri sunt prea puține. Dar haideți să vedem dacă, haideți să începem prin a găsi un consens asupra uh, bugetului european. Nu știu, adică nu spun de cine depinde acest lucru, spun doar că trebuie să ne punem întâi de acord asupra unui cadru multianual. Și atunci măcar vom avea aceste 5 miliarde la mecanismul de interconectare a Europei și măcar 6 miliarde pentru combaterea șomajului printre tineri. Măcar atât să avem, că dacă nu, nu o să avem nimic. Deci noi facem tot ce este posibil pentru ca să existe un buget european pentru perioada 2014-2020. La șomajul rândul tinerilor, cum spunea și președintele, președintele Comisiei, nu pot decât să mă bucur în fața noilor inițiative. Am lucrat deja la nivelul Consiliului European, dar nu suficient la acestea, pentru că ne-am axat într-adevăr pe uh, o altă misiune uh, în care am uh, obținut un succes care nu poate fi negat, și anume obținerea stabilității uh, zonei euro. Nimeni nu mai vorbește despre sfârșitul zonei euro și despre sfârșitul monedei unice. Acum însă trebuie să facem și mai multe pentru a lupta împotriva crizei economice și împotriva șomajului și mai ales a șomajului în uh, rândul tinerilor. Ca urmare, în iunie vom face un bilanț a ceea ce este posibil la nivel european, asupra ceea ce se va face apoi la nivel național pentru pentru că foarte multe guverne și multe parlamente au anunțat deja inițiative și apoi vom vedea ce pot face și partenerii sociali, pentru că și ei au o responsabilitate. Suntem mândri de sistemul nostru de uh, consultare socială, însă într-o perioadă de criză și partenerii sociali trebuie să aibă un rol productiv și așteptăm și de la ei o contribuție în acest sens, în așa fel încât să avem de-a face cu o mobilizare generală la toate nivelurile și de către toți actorii împotriva șomajului printre tineri. Sper așadar că în iunie, atunci când ne vom reîntâlni pentru a vă prezenta uh, rezultatele Consiliului European, vom putea să vă arătăm uh, nu numai această voință politică, ci și rezultate foarte concrete în ceea ce privește combaterea șomajului în rândul tinerilor. Vă mulțumesc! Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Intrăm la ultima, ultimele intervenții din această ședință. Avem foarte puțin timp la dispoziție, doar un minut pe persoană și vă rugăm să respectați, pentru că altfel vom rămâne aici doar uh, domnul Barroso și domnul Van Rompuy, dacă rămân aici cu mine. Altfel toți colegii vor pleca. Domnul Van der Stop, aveți un minut la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Over de EU-salarissen te Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu ați răspuns la întrebarea mea, ca de obicei, uh, când nu vă place întrebarea, dar este inacceptabil acest lucru pentru că um, această remunerație a funcționarilor europeni este un element care trebuie luat în considerare. De, aveți uh, site-ul Comisiei. De ce nu vă apărați explica, uh, explicând acolo că anumit un anumit număr de funcționari câștigă mai mult decât uh, primul ministru al țărilor de jos? Am trimis întrebarea de trei ori în scris. Și nu mi-ați răs- mi răspuns concret, pentru că vă temeți de cetățeni de cetățenii care cu uh, sumele în față uh, pot calcula. Um, uh, vă temeți uh, chiar de prietenii dumneavoastră, dar transparența uh, s-a născut din democrație, într-o democrație reală, nu uh, dintr-una fictivă, cum uh, este cazul astăzi aici în Uniunea Europeană. Doamna Zimmer, un minut. Mulțumesc. Cred că aici nu vor exista divergențe de opinii și vreau să vorbesc despre punctul anterior care a fost dezbătut. Nu sunt de acord cu ce ați spus că nu există o schimbare de paradigmă. Cetățenii trebuie să înțeleagă foarte bine despre ce e vorba și despre conceptele despre care vorbim, despre economii, despre eficiență energetică. Nu e vorba aici de costuri pentru societate care vor fi mai scăzute. Și această uh, schimbare energetică pe care o căutăm de atâta timp nu e vorba doar de creșterea competitivității aici. E vorba de faptul că există anumite grupuri de persoane care vor fi afectate și care nu vor putea beneficia de aceste economii. Și acum referitor la șomajul în rândul tinerilor. Chiar dacă vom avea inițiative mai puternice, cel mai important lucru este ca Consiliul și instituțiile europene să îndeplinească angajamentele pe care și le-au luat ministrii pentru garanțiile pentru tineret. Sumele de bani care au fost promise trebuie să fie disponibile în mod concret și să nu trebuiască să fie negociate și ele trebuie să fie utilizate cu adevărat. Mulțumesc și acum domnul Broswich un minut. Dziękuję panie przewodniczący. Na zeszłotygodniowym szczycie Rady przywódcy Unii poruszyli Mulțumesc. Domnule președinte, liderii europeni au uh, discutat în mod prioritar despre energie. Au considerat că energia uh, stă la baza creșterii economice, uh, a creșterii competitivității și a ocupării. Energia trebuie să fie mai ieftină, mai ieftină decât până acum, decât în momentul de față, pentru că în Uniunea Europeană energia costă de două ori mai mult decât în Statele Unite. Din păcate, economia europeană suferă din cauza politicii noastre privind emisiile de dioxid de carbon. De aceea se blochează industrializarea continentului nostru. Uniunea Europeană trebuie să-și garanteze securitatea în furnizarea de energie pentru întreprinderi și gospodării și energia trebuie trebuie să fie um, la prețuri acceptabile. Politica pentru climă um, este prioritară față de politica industrială astăzi în Uniunea Europeană. Dacă continuăm așa, energia va fi și mai scumpă, industria va fi și mai puțin competitivă și uh, costul uh, pentru cetățeni va crește. E păcat. La respectul del plenariu. Dragi colegi, avantajul aici în sală față de plenară e că interpreții nu au acel buton prin care să-mi atragă atenția că dumneavoastră vorbiți prea repede, așa că nu mă mai îngrijorează așa de mult. Domnul Caranan, un minut. Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. La energie, în primul rând. Sper că sunt de acord cu doamna Zimmer. Eu cred, într-adevăr, că a fost o schimbare de paradigmă, pentru că altfel nu cred că putem să avem o redresare economică reală dacă prețul energetic, energiei continuă să fie de două ori mai ridicat decât în restul lumii. Acum, la partea fiscală, dacă vrem să aducem declinul economiei europene, atunci da, trebuie să armonizăm impozitele. Dacă vrem însă să fim mai uh, competitivi, atunci trebuie să asigurăm o concurență fiscală. Uitați-vă la țările care sunt în creștere, în dezvoltare, uitați-vă la economiile care se bucură de succes, în cele care au uh, nivelul cel mai scăzut de impozite directe. Și atunci, dintr-un punct de vedere practic, trebuie să vedem cum ne dorim redresarea economică și nu uh, Uh, și nu să ne mulțumim să federalizăm obiectivele noastre și să uh, punem mereu accentul pe interesele acelorlași oameni. Mulțumesc! Calanan. Mulțumesc, domnule Calanan. Dau acum cuvântul doamnei Hans pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint uh, persoanele entuziasmate. Și acum referitor la dezbaterea energetică. Ar trebui să vedem uh, ce companie care trebuie să îndeplinească obiectivele de climă și trebuie să plătească aceste prețuri la energie, o energie pe care o utilizează foarte mult. Și știm că toate aceste companii dispun de certificate, certificate prea multe, astfel încât uh, nici comerțul cu emisii nu funcționează bine. Industriile care utilizează multă energie, cum se pot descurca cu această politică împotriva schimbării climatice? Este o, o soluție greșită. Uh, și uh, pe lângă aceasta avem și un buget negociat greșit și Comisia ar trebui să întoarcă această roată a politicii de protejare a climei, pentru că aceasta va dăuna foarte mult și e nevoie de o mai mare transparență în ceea ce privește prețurile energiei, în special pentru uh, industria care consumă foarte multă energie. Mulțumesc, Rebecca, și acum două minute și jumătate, doamna Bols. Thank you. Uh, President Van Rompuy. Mulțumesc. Domnule președinte Van Rompuy, după cum ați spus, Parlamentul a atras atenția asupra evitării plătirii taxelor și asupra fraudelor fiscale încă din 2008 Um, prin raportul meu și raportul AMON din 2009. În ciuda acestor uh, alarme și în ciuda declarațiilor după summitul G20 din 2009, practic nu s-a făcut nimic în Uniunea Europeană. Uh, din Statele Unite uh, a venit schimbarea. Prin FATCA, Statele Unite reușesc să controleze lucruri pe care noi nu le controlăm și uh, sub influența Statelor Unite um, am uh, căzut de acord în legătură cu uh, comunicarea de informații de la companii și am inclus în directiva privind de capital 4, dar nu știm în continuare cum sunt alocate și taxate resursele. Deci, în loc de rapoarte în țară cu țară, aceste rapoarte sunt foarte necesare. E păcat că uh, le avem doar acum, când directivele prin transparența nu sunt încă votate și există o rezistență în uh, Consiliu în legătură cu extinderea domeniului de aplicare al acestei uh, directive privind rapoartele țară la țară. Și companiile mari din toate sectoarele plătesc foarte puține impozite în Uniunea Europeană, în ciuda faptului că au cifre de afaceri foarte mari. Ar trebui să aflăm ce se întâmplă dacă întreprinderile mari nu plătesc uh, impozite, uh, acest lucru nu este corect față de întreprinderile mici, locale, care plătesc impozitele. Uh, este acesta un stimulent pentru creșterea întreprinderilor mici din Uniunea Europeană? Iar uh, acestea sunt cele care creează locuri de muncă. Uh, dar, uh, printr-un astfel de fenomen, de fapt, uh, um, distrugem creșterea economică europeană și, în uh, practic, uh, toți contribuabilii de rând sunt exploatați. Comisarul Barnier a spus că dorește să acționeze la, rapid. Am auzit ceea ce ați spus dumneavoastră și sper că ne veți da asigurări că nu se va mai pierde vremea, nu se vor mai cere concesiuni Parlamentului, pentru că aici nu se uh, acționează conform uh, unanimității, ci uh, Parlamentul este colegiuitor. Uh, mă tem uh, de ce ne-ați putea uh, cere în schimb poate ar trebui să existe un capitol financiar în directiva privind rapoartele nefinanciare. Dar în directiva privind transparența există um, prevederi care trebuie să fie aplicabile obligatoriu și trebuie adoptate în acest mandat. Mulțumesc! Senora... Și acum, pentru trei minute și jumătate, doamna Cleva Clecheci. Așa o fi. Mulțumesc. Într-adevăr, plata impozitelor este un lucru foarte simplu. La fiecare lucru pe care îl cumperi trebuie să plătești și la sfârșitul anului trebuie să uh, completezi declarația uh, fiscală. Pentru mulți uh, Asta e tot. Însă există două categorii de entități pentru care lucrurile stau cu totul altfel. Pentru cei mai bogați și pentru multinaționale. Europa pierde bani și permite nerespectarea și încălcarea regulilor. Aceste tactici de evaziune fiscală duc la pierderea de un trilion de euro anual mai mult decât uh, se folosește în Uniunea Europeană pentru cadru financiar multianual de șapte ani și mai mult decât avem pentru sistemul nostru de sănătate. Săptămâna trecută la plenară s-a vorbit despre raportul meu pe tema evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și am făcut trei propuneri. Domnule Barroso, v-aș ruga să citiți aceste propuneri, pentru că am propus măsuri foarte clare, concrete, pentru a face față acestei probleme. Nu avem nevoie de recomandări legare care să nu fie obligatorii. Nu, avem nevoie de o strategie fiscală armonizată. Și există un obiectiv foarte important pe care nu l-ați menționat în concluziile dumneavoastră, și anume să eliminăm diferențele fiscale până în 2020. Deci, uh, ce putem aștepta din partea Comisiei în următoarele săptămâni, luni uh, sau uh, în următorul an? Consiliul uh, este mai puțin ambițios decât Comisia și Comisia este mai puțin ambițioasă decât Parlamentul. Uh, iar uh, liderii ne-au, ne arătat că nu fac ceea ce spun. Așa că aș vrea să știu dacă ne putem aștepta la ceva din partea dumneavoastră în urma recomandărilor de anul trecut. La sfârșitul anului trecut, comisia era foarte pragmatică Comisia n-a mers însă îndeajuns de departe, dar Parlamentul a făcut-o, așa că vreau să știu acum dacă Comisia are de gând să analizeze cu adevărat propunerile noastre și dacă ne putem aștepta la mai multe din partea dumneavoastră. Și nu doar un plan de acțiune de tip uh, tehnic. Au trecut uh, mulți ani în care nu s-a spus nimic despre politică fiscală și cred că în sfârșit e bine că se vorbește despre ea. Dar concluziile care ne-au fost puse la dispoziție nu spuneau nimic despre blocarea legislației în ceea ce privește fraudele, de exemplu. Cred că cea mai importantă concluzie în legătură cu ce s-a făcut anul trecut este cea referitoare la frauda de TVA. Au fost nevoie de luni de zile pentru a discuta această temă, am lucrat din greu la acest dosar și am fost surprinsă și vreau să văd dacă veți reuși să mergeți mai departe. Iar în ceea ce privește directiva uh, impozitării veniturilor din economie, dacă am reușit să o avem până la sfârșitul anului, ar fi foarte bine. Domnule Van Rompuy, vreau să vă întreb uh, de ce nu faceți un pas înainte, de ce n-ați făcut un pas înainte săptămâna trecută pentru a lupta împotriva paradisurilor fiscale? Noi am definit clar ce sunt acestea, am, uh, ne-am pronunțat pentru o listă neagră a paradisurilor fiscale, dar în concluziile dumneavoastră nu apare nimic din toate acestea. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru patru minute, doamna Sartori. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte și Partidul Popular European primește foarte favorabil concluziile Consiliului European în domeniul energiei pentru că uh, se fac uh, propuneri interesante. Trebuie să ne păstrăm ambiția în definirea obiectivelor noastre legate de schimbările climatice, dar în același timp trebuie uh, să evaluăm contabilitatea mm, cu prețuri abordabile pentru consumatori, cetățeni sau agenți economici și securitatea energetică. În Uniunea Europeană trebuie să ne descurcăm cu un preț al energiei care va continua uh, să fie ridicat și în viitorul apropiat și uh, din păcate nu vom beneficia de prețuri ca cele din Statele Unite sau din alte țări. Însă, ce putem face noi este să limităm această diferență care riscă să fie crucială pentru competitivitatea noastră industrială. Dacă nu, riscăm să pierdem competitivitate pentru întreprinderile mari, dar și pentru cele mici și mijlocii, dar pierdem și sprijinul cetățenilor. Trebuie să finalizăm piața internă a energiei, favorizând investițiile în uh, infrastructurile energetice care sunt absolut necesare pentru viitorul Uniunii Europene, fie la nivel de rețele, de furnizare cu energie înspre Europa, cât și pentru rețelele de distribuție internă concluziile Consiliului nu sunt perfect satisfăcătoare în ceea ce privește resursele puse la dispoziție, dar sperăm că cel puțin se vor folosi posibilitățile financiare existente cum ar fi uh, prin sprijinul Băncii Europene de Investiții și uh, pentru um, a realiza această infrastructură. Uniunea Europeană singură nu poate schimba situația climatică la nivel mondial. În 2012 am fost responsabili de aproximativ 11% de emisiile de dioxid de carbon. Uh, emisiile noastre scad, dar cresc cele din alte părți ale lumii părți care uh, fac mult mai puține decât noi pentru a controla emisiile. Dorim să facem mai multe pentru politica de mediu, dar uh, suntem conștienți și de faptul că trebuie să ne păstrăm în viață industria și locurile de muncă. În acest context, primim favorabil faptul că s-a discutat, chiar dacă foarte puțin, despre politicile de climă și energie la orizontul 2030 și de faptul că Consiliul European a cerut propuneri mai concrete în domeniul energiei și climei înainte de următorul Consiliu de primăvară. Dorim să subliniem faptul că decizia finală trebuie luată după um, COP21 din 2015 aceste obiective trebuie să ne permită să ne reducă dependența de combustibilii fosili și, în același timp, trebuie să dea posibilitatea întreprinderilor europene să dezvolte noi tehnologii durabile și eficiente. Aceste politici trebuie să favorizeze crearea de noi locuri de muncă, să ne facă mai puțin dependenți de importul de energie și să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice. Avem, uh, trebuie să luptăm împotriva slăbiciunilor instrumentelor actuale pentru a reduce efectele politicilor energetice și climatice diferite. Trebuie să dezvoltăm un mecanism economic european mai integrat pentru a sprijini tehnologiile regenerabile care să ne facă mai competitivi pe piața mondială. În încheiere, ne bucurăm de declarația Consiliului în legătură cu Eh, diversificarea surselor de energie în legătură cu sursele autohtone și paritatea condițiilor pentru sursele de energie. Chestiunea mixului energetic rămâne de competența statelor membre și amintim Comisiei că statele membre nu trebuie obligați sau, eh, obligate sau limitate în folosirea anumitor resurse de energie în momentul în care um, exploatarea sau transformarea acestora um, au uh, un impact asupra mediului. Raportul uh, uh privind foaia de drum pentru 2050 repetă faptul că va fi nevoie de toate tipurile de tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru a atinge obiectivul decarbonizării sistemului energetic al Uniunii în general și mai ales în sectorul energiei electrice. Mulțumesc! Intervenție fără microfon a președintelui. Vă mulțumim. cum spune președintele, mulțumesc celor doi președinți, domnului Van Rompuy și domnului Barroso, pentru prezența lor aici și le mulțumesc pentru sinceritatea și amabilitatea cu care ni s-au adresat. Aș vrea să vă reamintesc uh, și un proverb pe care îl avem la noi acasă, și anume că modestia e o virtute, dar uh, atunci când te mulțumești cu puțin, când nu ești foarte ambițios, e un defect foarte grav, un defect pe care în ziua de astăzi nu ne-l putem permite în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc acum pentru prezența dumneavoastră aici și sperăm să mergem împreună pe acest drum pentru că așa vom avea mai multe soluții. Mulțumesc!